Unite. Aceste valori sunt mai mult o forță decât o slăbiciune și acest lucru îl arată Europa chiar astăzi. Uh, GDPR uh, reprezintă o forță pentru Europa. Ce credem noi despre acest regulament astăzi? Încă din uh, prima zi, noi nu am colectat datele uh, personale oamenilor, noi respectăm uh, viața privată, suntem singurii care respectă datele personale din întreaga lume. Credem în privacy by design. Din prima zi am asigurat datele personale conform um, regulilor noastre, așa cum se arată în articolul 25 al GDPR. Un istoric al uh, căutării reprezintă o informație extrem de personale și acest lucru spune foarte multe despre utilizator, preferințe sexuale, idei politice, uh, informații asupra veniturile, informații despre nivelul de școlarizare, de educație, uh, foarte multe informații. Avem Așadar, un uh, motor de căutare care um, poate să vă dea rezultate foarte bune fără să vă colecteze uh, toate datele personale. Și viața privată trebuie să fie transformată în funcție de evoluție tehnologice, um, prioritizând uh, protejarea datelor personale. Deci, bazat pe această promisiune de, date, de a vieții private, uh, Uh, suntem uh, astăzi capabili să oferim inteligența artificială fără a compromite datele personale. Datele uh, personale sunt necesare pentru inteligența artificială. Avem nevoie de foarte multe date pentru a crea acești aceste programe de inteligență artificială, însă datele pot fi mascate, se pot folosi, uh, se pot uh, impersonaliza datele anonimiza aceste date pentru a oferi, de exemplu, informații medicale um, de încredere fiabile fără um, a face publice datele dumneavoastră personale deci respectându-se intimitatea uh, celui care caută, utilizatorului. Speranța noastră, în realitate, este uh, ca propunerea pentru utilizatori uh, a um, folosirii datelor lor personale fără a le păstra, ideea noastră din spatele acestei idei este că ne bazăm pe valorile europene și că vrem să venim cu un avantaj uh, european. Putem proteja consumatorii în toate cazurile. În Europa punem consumatorii pe locul 1 și uh, ne concentrăm pe ei înainte de uh, beneficiile economice. Creștem foarte bine, avem programe cu inteligența artificială, și respectăm uh, GDPR și nu colectăm, nu păstrăm datele personale ale utilizatorilor. În funcție de modelul de afaceri, colectarea datelor și în special uh, colectarea datelor uh, fără ca utilizatorii să o știe nu este decât un mijloc de a face mai mulți bani pentru noi nu este așa și vă vom explica uh, cum să lucrurile pentru noi. Google a spus săptămâna trecută că nu vor fi afectați de GDPR. Um, au spus că 80% din uh, venituri vin uh, din publicitate. Adware. În momentul în care se ajunge pe site-ul FNAC sau oricărui alt magazin, Uh, orice click urmează acelui click aduce um, beneficii economice motorului de um, căutare. Adware-ul uh, aduce foarte multe profituri, indiferent de etnie, de religie, de orientare sexuală. Însă noi uh, acum Google vă spune că uh, are nevoie de date personale pentru a face inteligența artificială și că acest lucru va reprezenta o problemă pentru uh, Europa. Dar eu vă spun că noi facem de mai mulți ani acest lucru, nu avem nevoie de datele noastre personale pentru a face inteligența artificială, chiar dacă avem nevoie de foarte multe date. Uh, ei trebuie, marile corporații uh, trebuie să se conformeze regulile și să nu îi mai manipuleze pe oameni uh, ca aceștia să creadă că trebuie să cedeze datelor personale um, pentru uh, a oferi un soft care spune cum va fi vremea. Dacă vrei să afli buletinul meteo, nu ar trebui să ți se folosească, să ți se fure datele personale, în special fără acordul utilizatorului. Sunt deschis și vă stau la dispoziție pentru întrebări și uh, vreau să mulțumesc foarte mult uh, Parlamentului francez care ieri seara a votat uh, articolul 17 bis care se referă la punerea în aplicare a GDPR în legea franceză. Atunci, astfel, când deschideți mobilul, giganți tehnologici plătesc foarte miliarde pentru a-și avea aplicațiile instalate automat. Și de ieri seară, în Franța, în sfârșit, utilizatorii pot alege ce motor de căutare folosesc. Cel american, al nostru sau altul, dar cel puțin consumatorul francez va avea de ales. Thank you very much, Mr. Leandri. And um, now we go to Ms. Marnell. Uh, to take the floor for up to 10 minutes. Mulțumesc, domnule Leandri. Doamna Marnu are cuvântul 10 minute. Thank you, dear Mr. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, reprezentanți uh, ai Parlamentului European, Parlamentul Național al Comisiei Europene. Mulțumesc pentru invitația de a vorbi astăzi cu privire la inovarea tehnică și felul în care o influențează GDPR. Sunt senior cetătător la un centru de cercetare din uh, Germania pentru securitate IT. Mă acces pe intersecția dintre tehnologie și lege, mai ales în ceea ce privește privacy by design, securitatea IT și soluțiile din domeniu. Mă voi axa în special pe progresul în cercetare în ceea ce privește GDPR și influențele acestuia. GDPR stipulează inovarea tehnică și doresc să vă ofer câteva exemple pentru asta. Directiva s-a axat uh, mai degrabă pe de ce sunt procesate datele personale. Regulamentul merge pe o abordare uh, bazată pe modalitățile în care sunt procesate datele, cum. Și se cere prin regulament implementarea unor măsuri tehnice și de organizare articolul 32 și 25, se cere să se țină cont de state of the art și apoi să se vadă care sunt măsurile tehnice de aplicat. La început, GDPR-ul spune că prin aplicarea unor măsuri specifice tehnice, procesarea datelor ar putea fi în afara domeniului de aplicare al GDPR-ului. Mă refer la anonimizare, Considerentul 26 spune explicit că GDPR nu se aplică datelor anonime și articolul 11 permite controlorului să uh, proceseze în condiții mai relaxate anumite date personale dacă procesează doar datele care nu permit identificarea subiectului. Deci, uh, cam pe aceste elemente, pe aceste domenii se bazează cercetarea mea și mi se pare că industria și știința ar trebui ca împreună uh, să avanseze în ceea ce privește privacy engineering, tehnologiile din domeniul de protecția vieții private și așa mai departe. Tehnologiile care sporesc protecția vieții private sunt în centrul atenției de câteva decenii. Și personal am văzut cum a crescut interesul față de aceste tehnologii în ultimii ani și câte progrese științifice s-au înregistrat, câte publicații au fost făcute, câte conferințe organizate și câte proiecte lansate. Vă dau câteva exemple. Mai întâi e vorba de avansarea te tehnicilor de anonimizare. Anonimizarea adevărată este în continuare greu de obținut pentru că sunt interconectate datele și aflăm adesea doar din presă de cazurile în care anonimizarea uh, nu a funcționat și în care subiectul în continuare a putut fi identificat. Știința însă a progresat foarte tare în ultimii ani. Mă gândesc la noile tehnici de anonimizare cu uh, viață privată diferențială, differential privacy. Nu doar colegii din știință și cercetare, ci și întreprinderile sunt interesate de acest subiect. Vor să lucreze împreună cu noi în așa fel încât să aplice tehnicile de anonimizare a datelor cât mai eficient. Împreună putem elabora proiecte în așa fel încât să putem utiliza aceste tehnici în termeni reali. Din păcate, această cerere vine doar din partea marilor companii. IMM-urile sunt în urmă și personal mie mi-ar plăcea să zăresc acest uh, interes uh, și um, la un nivel mai mic, de exemplu la nivelul IMM-urilor, în așa fel cât și IMM-urile să-și dorească și să, po- și să poată lucra cu noi, cei din știință și cercetare. Cerințele GDPR sunt în dezbatere pretutindeni la ora actuală. Influențează marile conferințe de știință și cercetare, de securitate și așa mai departe. Cu toții cunoașteți tehnologia blockchain. E la mare căutare și la modă, toată lumea vorbește despre asta, se vorbește despre ea ca fiind o soluție potențială uh, pentru tot ce ține de domeniul E, e-guvernare, e-sănătate și așa mai departe. Dar uh, cerințele de integritate criptografică se lovesc cap în cap cu ceea ce e stipulat în GDPR. Pentru că din punct de vedere criptografic, uh, Uh, datele din blockchain sunt, salate, sunt, sunt salvate pentru eternitate. Și atunci ce se întâmplă cu dreptul de a fi uitat? Ce se întâmplă cu dreptul de a avea datele șterse la un moment dat? Și să fii pur și simplu uitat de controlorul de date. Colegii mei au propus în ultimii ani potențiale soluții pentru a avea noi metode criptografice de a șterge, elimina anumite date. Se știe foarte bine ce aduce cu sine GDPR-ul. Sunt într-adevăr și câteva provocări la nivel de inginerie, dar ideea este că se dorește implementarea GDPR la nivel tehnologic. În uh, notițele mele veți uh, găsi un link către un document care indică exact asta. Am uh, o părere foarte bună despre influența GDPR, dar sunt în continuare câteva mari provocări din punctul meu de vedere. Aceste provocări se referă la toate părțile interesate, controlorii de date, organismele de supraveghere, agențiile de protecție a datelor, cei din domeniul legiferării, cei din domeniul științei și cercetării. Vă stau cu mare drag la dispoziție pentru detalii cu privire la notițele mele. E nevoie de mai multă cercetare interdisciplinară, plus uh, măsurători standardizate de risc. Vrem să avem un toolbox pentru tehnologiile care sporesc protecția vieții private, dar nu folosim același vocabular, nu folosim aceeași tehnologie, trebuie eforturi interdisciplinare pentru a traduce cerințele juridice și legale în domeniul ingineriei. Iar în ceea ce este protecția vieții private, um, trebuie să avem, uh, să avem pe aceasta încorporată la toate nivelurile de codificare. Apoi avem nevoie de matrițe și standarde pentru evaluarea riscului căruia este expus subiectul. Doar astfel vom avea o evaluare armonizată în Uniunea Europeană. Aș dori să mă refer și la un schimb de bune practici, care este absolut necesar. Pentru că sunt mai multe articole prin care se dorește să se țină cont de ce înseamnă state of the art. tehnologia de ultimă generație, cum ar veni. Dar iată, ultima generație e definită de la un caz la altul, în instanță, pentru că acolo se dă um, decizia finală. Aș vrea ca autoritățile pentru protecția datelor să fie proactive. Uneori, în plan național, Există acțiune concertată, dar nici de cum armonizată la nivelul Uniunii Europene. Pentru ca procesatorii și controlorii să fie susținuți, ar fi bine să existe un model de bune practici, în așa fel încât să servească drept orientare. Ar fi foarte bine ca standardele internaționale pentru ingineria din domeniul privacy să fie dezbătută de toate părțile interesate cei din domeniul protecției datelor, controlori, părți interesate. Apoi, în ceea ce privește EDPS-IPEN, s-a început uh, un concurs uh, în urmă cu câtva timp cu privire la schimb de bune practici în ceea ce privește uh, cele mai bune aplicații pentru Uh, de exemplu, sănătate uh, din domeniul e-health. Acolo mi se pare că, într-adevăr, se pot face încă multe. Sigur, mai sunt provocări și pentru cei din domeniul uh, legiferării. În ceea ce privește inovarea tehnică, protecția vieții private, securitatea datelor, uh, am văzut că sunt foarte multe inițiative legislative pentru a adopta legislație nouă și strictă în ceea ce privește abuzul de date și cibercriminalitatea. Se pleacă de la uh, interzicerea folosirii neautorizate a sistemelor IT și până la uh, interdicția uh, interdicția utilizării datelor personale din domeniul medical. De exemplu, nu se dorea la un dat în Germania ca datele medicale să fie interconectate. Într-un fel, e bine să trag un semnal de alarmă, pentru că există un risc cu toate aceste inițiative legislative. De ce spun asta? Adesea cercetătorii au nevoie de o marjă de libertate pentru a putea găsi vulnerabilități în anumite sisteme atacându-le, să găsească aceste vulnerabilități și la nivelul protecției vieții private. Vă pot da un scurt exemplu? În 30 de secunde închei. Colegii mei au, și-au dat seama că datele epigenetice nu erau anonime așa cum se credea inițial și că în continuare se putea identifica subiectul datelor. Am lucrat cu Centrul pentru Cercetare în domeniul cancerului din Germania pe o bază de date uriașă și am ajuns la această concluzie. Fără a putea lega datele și fără a avea această marjă de manevră din punct de vedere juridic, n-am fi găsit acest risc. Deci permiteți-ne nouă cercetătorilor să găsim riscurile și nu ne, uh, nu ne puneți uh, obstacole cu legislații care, da, sunt bine intenționate. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Breitbart are cuvântul acum. Honorable members of Parliament, ladies and gentlemen, first of all, let me thank you for allowing me to take part in Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să particip la um, această comisie, la această reuniune interparlamentară privind GDPR. Prima fază de reformă a cadrului privind protecția datelor personale a fost uh, încheiată. Eu sunt din 2011 implicat uh, în uh, acest proces. Am lucrat la autoritatea olandeză de resort. Și acum avem o companie care îi susține pe care susține organizațiile ce activează în domeniul datelor personale. în ultima vreme, toate reuniunile pe tema datelor personale din întreaga lume discută un singur lucru, și anume GDPR. Până la sfârșitul săptămânii viitoare se încearcă în toate uh, locurile asigurarea unui nivel cât mai înalt de uh, respectare a acestui regulament. În ultimele câteva săptămâni, tot mai multe companii uh, înțeleg ce înseamnă GDPR și își dau seama că trebuie să acționeze. Respectarea GDPR este uh, ușor de zis, dar greu de făcut pentru mulți. Poate că e surprinzător. Uh, GDPR a fost considerat întotdeauna ca o evoluție și nu ca o revoluție. Uh, însă uh, companiile care deja din 95 uh, respectau uh, datele private, totuși este un efort chiar și pentru acestea să respecte GDPR. Pentru că totul a fost redefinit, posibile scurgeri de informații, încălcări ale dreptului la, dreptului la viața privată au fost redefinite. Până acum nu existau uh, persoane care se ocupau doar de acest lucru. GDPR a dus la schimbarea mentalităților în multe organizații și o schimbare culturală importantă, în special uh, mulțumită articolelor 5 și 24 care vorbesc despre răspundere. Acum organizațiile trebuie să-și încorporeze protecția datelor în, în practicile lor operaționale și trebuie să do- dovedească respectarea prevederilor GDPR la toate nivelurile organizațiilor. Faptul că uh, acum uh, nu mai este suficient să lași o singură persoană să se ocupe de uh, protecția datelor private, undeva într-un birou uitat au existat întotdeauna softuri specializate um, în toate domeniile unei firme, de la contabilitate la um, resurse umane. Acum și Departamentul de Protecție a Datelor Private se poate bucura de uh, softuri um, care să ajute în derularea activităților. Există peste 770 de legi legate de viața privată în întreaga lume. În ceea ce privește soluțiile care susțin uh, dezvoltarea de uh, programe care să respecte regulile de uh, protecție a datelor private. Acestea diferă în funcție de jurisdicție, însă s-au dezvoltat noi, servici, noi soluții de software care să le ajute pe organizații să facă evaluări de impact automate care să identifice riscurile pentru datele personale. Și acum uh, uh, interesul legitim este un temei legal pentru procesare. Noi și competiția pot uh, veni cu idei noi prin care să facă mai ușoară respectarea regulamentului de către organizații. Spun mai ușor pentru că protecția datelor nu este, din punctul meu de vedere, niciodată uh, ușoară. Nici nu cred că respectarea poate fi automată, cred că este imposibil acest lucru. Întotdeauna va fi nevoie de o evaluare făcută de către un om, însă software, software inteligente, uh, fructul a rodul la ore uh, de ore și ore de uh, investigații, de cercetare, pot ajuta Am uh, făcut baze de date uh, cu lucruri uh, corecte și incorrecte pe care sau exemple de urmat și exemple ce nu trebuie să fie urmate de utilizatorii noștri. Putem să îi îndreptăm pe aceștia în direcția cea bună foarte ușor, astfel încât să asigurăm respectarea Pentru fiecare uh, operațiune de procesare, organizațiilor li se cere să identifice măsurile tehnice și organizaționale pe care le folosesc și să, proces, să proceseze datele personale în baza acestora. Noi, ca deținători de proiectului, ne gândim de devreme la protecția datelor și uh, incorporăm privacy by design de la bun început. cum se, organizațiile pot recurge la restricția de acces, criptarea datelor și um, respectarea drepturilor individuale în derularea activităților zilnice. Pe noi ne interesează organizațiile care vor să fie responsabile. Cu mai mulți clienți uh, de noștri am um, Uh, constatat că privacy by design este importantă pentru noi și, uh, de asemenea, și uh, micșorarea riscurilor. Sunt chestiuni care pot fi incorporate de la bun început în activitatea unei organizații. 48 de clienți de-ai noștri au fost implicați în uh, acest proiect pilot pe care l-am uh, făcut. Noi nu Organizațiile care nu procesează datele minorilor nu au nevoie însă de uh, politici uh, referitoare la acest subiect. Um, cât despre Privacy by Design, 23% din organizații deja au incorporat-o, 43% uh, din organizații lucrează la asta, 27% au spus că este de dorit. Doar 2% au spus că nu li se aplică necesitatea incorporării Privacy by Design. Uh, analizele de impact pentru uh, Uh, procesarea datelor, nu spune nimeni că, este, că nu este relevant. 23% spun că este de dorit, 27% deja au implementat acest program, iar 14% lucrează la acest lucru. Deci și aici organizațiile fac uh, progrese uh, semnificative pentru respectarea cerințelor GDPR um, Păstrarea evidențelor um, activităților de procesare este în uh, curs de dezvoltare. 21% din organizații spun că au um, făcut deja acest lucru, iar 2% sunt în curs de uh, incorporare, iar 17% spun că vor să facă acest lucru, dar n-au putut să facă până acum. Um, foarte multe companii vor rămâne la stadiul de în curs de desfășurare. ultimele statistici pe care vreau să vi le împărtășesc, uh, măsurile referitoare la datele persoane, doar 62% au implementat acest lucru, iar 17% um, din organizații spun că lucrează la asta. În concluzie, vreau să spun că respectarea GDPR nu impune neapărat uh, Uh, folosirea software-ului specializat. Uh, organizațiile mici sau cele care procesează date uh, simple în puține jurisdicții um, pot recurge la abordări mai simple. Însă cele care folosesc date multe și care incorporează mai multe jurisdicții vor implica uh, software specializate. 25 uh, mai este doar uh, începutul aplicării în GDPR. Avem multe idei la care vom lucra în anii viitori și așteptăm cu interes să lucrăm cu clienții noștri, cu organismele de reglementare și cu legiferatorii pentru a crește nivelul de protecție a datelor, nivelul de răspundere și nivelul de respectare. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, dragi colegi. O să vă rog să adresați întrebări. Înțeleg de asemenea că președintele Parlamentului, domnul Tajani, este pe drum. Vrea să își exprime susținerea și are câteva cuvinte uh, de spus uh, când uh, va sosi dacă nu vă deranjează acest lucru, o să-i dăm cuvântul să spună câteva idei. Vă rog, o să, vă rog să adresați uh, primele întrebări. Domnul Spolitis din uh, Letonia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste prezentări grozave. Am câteva întrebări pentru doamna Marnau, dar și pentru domnul Leandri. În primul rând, domnule Leandri, mulțumesc pentru că ne-ați prezentat ceea ce a făcut uh, Franța legiferând și adoptând noi texte legislative. În același timp, vorbind de provocări, nu e vorba întotdeauna despre algoritmi. Asta avem astăzi, e vorba și despre viitor. În prezentările anterioare am auzit uh, că multe lucruri care ne plac au rămas uh, în urmă pentru că tehnologia face progrese atât de rapide, cercetarea este atât de rapidă. Deci, uh, dacă vorbim despre artific- inteligență artificială, ne sugerați ca noi legiuitorii să facem ceva? Poate că avem nevoie de mai mulți ingineri decât membrii de Parlament, educație mai bună în școli, ce altceva este necesar? și, și pentru doamna Marnau. Ați vorbit despre aceste provocări, uh, referându-vă în special la cercetarea medicală în Germania. Ceea ce mă face să mă gândesc că am ajuns la uh, dilema pasnicului de noapte în liberalismul clasic. Ne cereți să avem încredere în cercetător, însă în același timp Uh, suntem reprezentanți ai uh, populației care ne cere pro, uh, protecția datelor lor. Am văzut ce s-a întâmplat cu Brexitul, cu 2016. Cum putem să facem să nu renunțăm și la lucrurile bune? propunându-ne să rezolvăm aceste lucruri, dar uh, și să actualizăm uh, zilnic uh, bazele de date. Care este răspunsul dumneavoastră? Vă mulțumesc, dragi colegi. O să mă... Domnul Cec din Slovenia. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul uh, Adinauri, însă avem nevoie de uh, opinii critice. Dacă noi, ca politicieni, vrem să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru, apreciez foarte mult abordarea franceză. Quant este un uh, exemplu care este în conformitate cu articolul 25 din GDPR. Pentru că la primul panel, cred că colegul din Polonia a spus că nu putem să forțăm pe oameni să utilizeze ceva, însă trebuie să uh, elaborăm și alternative și asta, după părerea mea, este una dintre aceste alternative ceea ce face Sifox în Franța. Încearcă să înțeleagă cum să uh, înțeleagă internetul obiectelor. Uh, și este o fațetă care ne ajută să înțelegem dacă paharul este plin sau gol. Noi, ca politicieni, trebuie să fim conștienți uh, ce presupune minimalizarea datelor. Industria software-ului ne spune că e nevoie de atâtea date pentru ca inteligența artificială să fie îmbunătățită. Însă, așa cum a fost dovedit de, colegii, de colegul francez, acest lucru nu este cu adevărat necesar. Și ca să închei cu uh, IMM-urile, uh, avem cooperative agricole. Cred că trebuie să încurajăm uh, și uh, i-cooperativele IMM-urilor care vor fi în măsură să uh, abordeze aceste lucruri mai bine reprezentantului Cont. Uh, Cum ați uh, orienta uh, internetul obiectelor în sensul of minimalizării datelor? Mulțumesc pentru aceste două întrebări excelente. Avem alți doi colegi care doresc să intervină. Vă rog să ne oprim aici pentru că suntem încântați să vedem că ni s-a alăturat președintele Parlamentului European, uh, domnul Antonio Tajani, uh, care are un interes uh, viu în activitatea acestei comisii, mai ales în ceea ce privește GDPR-ul și de aceea a cerut să vă spună câteva cuvinte. Mă bucur că și-a manifestat acest interes. Vă mulțumesc, domnule președinte, că sunteți aici. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi din Parlamentul European, dragi uh, colegi din Parlamentele Naționale, mă bucur să mă aflu astăzi uh, aici, uh, în cea de-a treia secțiune a Comisiei Interparlamentare privind protecția datelor. Pachetul protecției datelor este un progres uriaș va constitui un cadru juridic robust pentru a proteja uh, priv caracterul privat uh, al uh, cetățenilor noștri. Cred că este un exemplu în lume. Sunt convins că după patru ani de negocieri, co negociatorii au găsit echilibrul între inovare și protecția caracterului personal al datelor. Acest regulament va intra în vigoare peste 10 zile. Pe 25 mai, un singur set de reguli pentru toți cetățenii europeni va exista, va armoniza protecția cetățenilor în întreaga Uniune Europeană și va oferi uh, securitate uh, juridică pentru uh, uh, întreprinderi. cazurile uh, recente ne-au arătat cât de important este să reluăm controlul asupra uh, protecției datelor personale. Uh, e vorba aici și de știrile false și de conținutul ilegal. Libertatea trebuie să meargă mână în mână cu uh, responsabilitatea. Mă bucur că această comisie a cerut să organizeze de la începutul lui iunie un set de audieri cu grupurile interesate. Aceste audieri vor oferi membrilor din LIBE, AFCO, uh, jury să uh, discute scandalul Facebook și potențialul impact asupra procesului din Europa. Am invitat de asemenea și pe, l-am invitat pe domnul Zuckerberg la Parlament și pe experții de la Facebook pentru a ajunge la un acord. Uh, vrem ca domnul Zuckerberg să vină în uh, fața Parlamentului european uh, să aflăm uh, detaliile despre Facebook. Și asta înaintea alegerilor în Parlamentul European în 2019. Cooperarea cu parlamentele naționale este crucială dacă vrem să întărim, să consolidăm drepturile cetățenilor noștri. Cooperarea între Comisia Libe și dumneavoastră este vitală pentru viitor. Este important să beneficiem uh, de susținerea puternică a parlamentelor naționale. De aceea, acest lucru este esențial și pentru uh, apărarea drepturilor noastre fundamentale. Mulțumesc că ați venit la Parlament. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc uh, că, ați venit în fața acestei comisii într-o zi atât de importantă pentru GDPR is a very good chairman, Mr. Moraes. Domnul Moraes este un președinte foarte bun. Ni s-a alăturat uh, și raportorul uh, domnul Albrecht, deci suntem într-o situație ideală. Mulțumesc. O zi bună tuturor. So, colleagues, that's the kind of interruption we quite like in this committee. Um, and there were two excellent questions. Au fost adresate două întrebări excelente uh, până acum, așa încât uh, domnul Raiov din uh, Spania are cuvântul. Vă rog. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Marnau um, a adus în discuție o chestiune foarte importantă și anume impactul asupra cercetării a regulamentului, în special în privința cercetărilor biomedicale. În Spania, aceasta a fost uh, un subiect care a suscitat uh, foarte mult uh, interes, multe reacții și multe dezbateri, reacții din partea sectorului medical, Uh, atunci când au, uh, guvernul a luat primele inițiative de uh, legislație națională de transpunere a regulamentului. Și s-a discutat în ce măsură regulamentul pune piedici în calea cercetărilor de acest fel. Se pare că nu este cazul. Dar așa cum, pentru că regulamentul presupune anumite garanții ce trebuie să, respecti, care trebuie să fie respect, respectate, este posibil ca anumite state membre să dezvolte uh, prevederi care să limiteze uh, cercetările, în special în domeniul biomedical, biomedicinei. Um, aș vrea să știu uh, care este experiența experților și care experiența celorlalt, celorlalte țări. În uh, Germania au existat uh, prevederi specifice legate de uh, cercetările din acest domeniu, însă alte două exemple nu le cunoaștem. Mi-ar plăcea să um, ni le împărtășiți dacă dumneavoastră aveți exemple de alte state care aveau deja legislația în acest sens. Mulțumesc, domnul Coprira, din Cehia. Mulțumesc uh, foarte mult uh, și noi ne-am aplecat asupra acestor chestiuni. Există o serie de uh, greutăți. La început nu aveam o metodă, n-am știut cum să procedăm pentru a pune în aplicare această legislație și de asemenea ne temeam să adoptăm noi măsuri. Atunci am apelat la consultanți aceștia au spus că este oarecum uh, greu pentru uh, persoanele cu activități uh, liberale, pentru IMM-uri, însă a, legislația actuală a pus deja o serie de probleme. Însă ne-am dat seama că nu trebuia să ne temem atât de mult, nu erau atât de multe lucruri noi și am început să avem uh, consultări cu cetățenii și aceștia și-au dat uh, seama până la urmă că această protecție a datelor personale constituie un uh, subiect căruia trebuie să-i se dea atenție. Ne-am dat seama de această realitate. Oamenii trebuie să știe uh, că datele personale nu trebuie să fie uh, dezvăluite uh, în orice condiții. Uh, Facebook-ul, Google și alte astfel de platforme au avut probleme, apoi cetățeanul are dreptul ca viața sa privată să-i fie respectată, apoi trebuie să ținem cont de toate aceste elemente și să vedem uh, cum sunt uh, prelucrate toate aceste date. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. So now we turn to our... Mulțumesc. Acum așteptăm răspunsurile din partea oratorilor și o să începem cu domnul Leandri. O să vorbesc acum despre uh, inteligența artificială. Sigur, e nevoie de mai mulți cercetători. Adevărul este că îi avem pe cei mai buni de pe planetă și unii dintre ei sunt specializați în uh, inteligența artificială. Cred că ceea ce este necesar este să fim, uh, măsuri, uh, uh, să fim în măsură să-i menținem în companiile europene. Trebuie să creăm companii cu valori etice și în felul acesta vom uh, putea să atragem uh, cercetătorii în uh, companiile noastre. Dacă le asigurăm condițiile de a face cercetare de bună calitate și să aplice tehnologiile de vârf, dacă ești o mare companie de dată și dacă ai ca obiect de activitate inteligența artificială, trebuie să ai cele mai bune servere și să uh, le dai uh, uh, metadate. Asta facem și în felul acesta atragem oamenii care de obicei se duc la Facebook, la Google și la grupuri de asemenea dimensiuni. De pildă, în când Facebook a lansat structura sa de inteligență artificială s-a dus la o companie franceză, a luat pe cei mai buni 15 uh, cercetători în inteligență artificială, i-a preluat uh, și au venit uh, la Paris cu ei uh, și au spus ăștia sunt cercetătorii noștri. Exact uh, asta facem Uh, și noi trebuie să facem și noi uh, care să facă uh, cercetare de înaltă ținută. Trebuie să cheltuim, să alocăm fonduri substanțiale în învățământ, trebuie să permitem inginerilor noștri să lucreze cu un număr cât mai mare de date și cu cele mai bune tehnologii, dar dar pe lângă acestea, trebuie să le dăm posibilitatea să lucreze cu valori uh, deschise. Le place foarte mult acest lucru. Vor să lucreze uh, pentru firme care au valori etice și valorile europene sunt uh, valorile drepturilor omului. Deci nu vorbim despre nimic, vorbim despre ceea ce ar trebui să avem cu toții. Deci nu putem să ne mărginim la declarații. După părerea noastră, acest lucru este important în Europa, dar investim în companii care respectă legile europene, pentru că trebuie să avem tehnologiile de ultimă oră, însă nu, să nu vă gândiți că numai uh, prin investirea tuturor fondurilor în uh, educație va fi suficient uh, să îi aducem, să atragem pe acești oameni în companiile europene. Sigur, avem nevoie de educație, avem nevoie de inteligență artificială, dar trebuie să investim în companiile noastre atâta vreme cât ele respectă valorile noastre. Atât despre educație. Acum o să o las pe colega mea să răspundă la uh, întrebările legate de cercetarea biomedicală. I would also... Mulțumesc, Eric. Vreau să mă refer și la dilema pe care ați menționat-o. Nu suntem într-un vacuum noi, cercetătorii. Suntem controlori de date când facem uh, uh, cercetarea, suntem, uh, respectăm articolul 89 cu privire la cerințele specifice pentru uh, Uh, cercetare și privacy by design și în ceea ce este cercetarea din domeniul IT, acolo avem ceva comparabil cu domeniul medical, ce avem în domeniul medical. E vorba de o revizuire mai obligatorie de etică în ceea ce privește munca pe marile proiecte cu um, big data. Dacă vă amintiți, um, scandalul Cambridge Analytica, acolo nu a existat o scanare și o filtrare corecte. E important ca totul să fie verificat, să primim uh, acordul și pentru proiectele europene să existe un ofițer de protecție a datelor care să lucreze cu noi și care să ne ajute să implementăm principiul privacy by design în cercetarea noastră și în lucrările noastre. Și cu privire la reprezentantul din Spania, cerințele GDPR ar putea fi mult mai uh, grele dacă discutăm uh, despre tot ceea ce avem în domeniul medical, unde sunt foarte, foarte multe date și unde cercetătorii nici măcar nu sunt siguri ce caută cu privire la corelații. Iar uh, Autoritățile de protecție a datelor și cercetătorii ar trebui ca împreună să găsească o soluție pentru răspunderea etică față de date și față de valorile GDPR care pot fi transpuse în așa fel încât anumite proiecte să rămână implementabile, fiindcă eu zic că merită, merită pentru progresul societății noastre. Ca să răspund cu privire la internetul lucrurilor, și pentru internetul lucrurilor și pentru datele medicale și cercetare sunt valabile următoarele lucruri. E vorba de toate datele pe care le poți primi de la toate obiectele din jur. Nu știu dacă cunoașteți o întreprindere, Netatmo, și care vinde niște obiecte care analizează aerul din jurul dumneavoastră și vă vorbesc despre poluare și tot ce este în jurul nostru. Dacă sunteți conectat la compania NetAtmo, puteți automat să utilizați anumite date, fiindcă au fost vândute cam un milion de, din aceste produse. Care este ideea cu privire la internetul lucrurilor? Gândiți-vă la felul în care sunt conectate toate datele. Cum se colectează datele? Prin două moduri. Odată ai uh, acces la toate dispozitivele NetAtMo um, și se știe cine au fost cumpărătorii, unde locuiesc, ce temperatură este în cameră. Vă spuneam că analizează condițiile atmosferice. Și apoi puteți utiliza chiar acel obiect pentru a vedea ce fac oamenii în casă. În al doilea rând, se extrag uh, cu anonimat anumite date, anonimizezi tot pentru că nu-ți pasă cine e persoana, cine este subiectul. Și la o adică te interesează doar ce fel de temperatură este extrasă din obiectul respectiv. Și în funcție de asta poți să faci predicții și să arăți care este situația meteo într-un anumit loc, pe o anumită stradă. Contează al cui este aparatul respectiv netatmo? Aceste reguli se aplică peste tot în internetul lucrurilor. Te poți juca cu datele, cu informațiile. Poți aduna date și lucruri Uh, astfel de la toate obiectele care există. Noi la cont uh, avem în Italia, uh, avem un partener în Italia care poate transmite urgent datele din nordul Italiei în orice altă parte a țării. Și noi, dacă nu respectăm GDPR, știm unde te afli, pe bicicletă, în tramvai sau la muzeu. Nu ne interesează cine ești. Pentru că vom afla unde este tramvaiul înainte ca tu să urci în el, unde sunt bicicletele înainte să le, uh, înainte să le iei, unde sunt, se află muzeul înainte să intri în el. Nu contează cine ești, ce persoană ești, e totul anonim. Dar, iată, așa se începe. Anonimizezi datele și le utilizezi pentru a oferi tuturor consumatorilor și tuturor europenilor și lumii întregi, de fapt, răspunsuri reale, fără a conta dacă e vorba de mine sau de tine. Noi credem că este foarte important să gândim uh, la GDPR în acești termeni, pentru că se poate juca lumea cu inteligența artificială fără a lua toate datele personale ale oamenilor. Iar cu privire la mediul biomedical și cercetarea în acest domeniu, se spune că e și mai rău în acel domeniu, dar am uh, o întrebare și vreau să nu greșesc în engleză și vorbesc în franceză, fiindcă vreau să transmit acest mesaj foarte, foarte clar. Pour moi et pour Quant et pour l'ensemble des gens, j'ai une question. Avem ingineri avem uh, cercetători care se ocupă de inteligența artificială și avem uh, platforme de colectare de date și capacitatea de procesare a datelor. Cred că inginerii mei uh, știu dacă o celulă este canceroasă sau nu, sau credeți că rezultatul final trebuie să fie analizat de profesioniști? de medici. Va trebui ca medicii, cercetătorii, inginerii, uh, specialiștii în inteligență artificială trebuie să colaboreze, trebuie ca acestea să, um, fie, să se creeze platforme cu ele, pentru că asta face inteligența artificială și uh, rezultatul trebuie să se întoarcă către noi, către cercetători, către spitale, către medici. Care este partea lumii care deține cele mai uh, bune date medicale despre oameni din lume? Europa este acea parte a lumii. Uh, Franța astăzi, ca să vorbesc despre o țară pe care o cunosc bine, are, Franța are cele mai bune date medicale disponibile. Uh, anonimizarea acestor date ne-ar permite să le folosim în Europa, în Franța, pe, pe o platformă precum Quant, pentru a vă da dumneavoastră cele mai bune rezultate cu uh, inteligența artificială și pe care să le putem da mai departe specialiștilor uh, specialiștilor um, și spitalelor. Să nu mai credeți că o să trăiți o mie de ani pentru că ce dați datele noastre Google. E o tâmpenie. Um, nimeni nu va trăi uh, pe Silicon Valley mai mult uh, decât uh, până când moare. Datele trebuie să fie anonimizate complet și astfel vom putea transmite datele către uh, adevărați cercetători, adevărați medici, adevărate spitale și astfel uh, ne putem uh, asigura că nu sunteți vânduți dumneavoastră prin datele dumneavoastră personale uh, companiei de asigurări uh, sau um, uh, altor interese, băncii, când ajungeți să fiți bolnavi. Nu toate datele dumneavoastră vă, vor, vor fi transmise, uh, medicale vor fi transmise mai departe uh, dacă datele sunt uh, anonimizate. Nu contează cine are gripă până la urmă, importante sunt datele referitoare la sănătatea unei persoane, nu contează care este acea persoană. Dacă accelerăm modul în care ne protejăm uh, consumatorii, vom permite inteligenței artificiale și utilizatorii să accelereze și uh, astfel vom putea să rămânem uh, primii în toate și să, să păstrăm progresele noastre medicale respectând oamenii în același timp. V-ați ratat, v-ați ratat vocația de politician? Nu, chiar nu. Nu știu, depinde de partid spune domnul președinte, pentru că în ziua de azi nu mai știi. Mai sunt două întrebări. Uh, nu, nu este ultima sesiune. Nu putem să preluăm întrebările respective în următoarea sesiune. Paul Bright, par oricum, n-a vorbit încă la Categoria răspunsuri, deci domnul Martin Toledano din Spania și apoi doamna Vendel din Spania. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Concluzia logică a discuțiilor de azi este că ne aflăm uh, în cursul unui proces care trebuie să controleze uh, puteri foarte importante, companii care au date care le dau foarte multă putere față de cetățeni și față de statele uh, lor. Am limitat puterea statelor pentru că există date care pot influența cetățenii acestor state. Și acum, iată, aceste date se află la companii private care au interese comerciale, nu doar interese de a presa servicii, date pe care le pot folosi împotriva cetățenilor. Cred că este important ca în acest proces legislativ de adaptare, um, de adoptare a regulamentului, important să avem un instrument care să fie uh, gestionat de Parlamentul European în care să se vadă cum uh, își aprobă fiecare țară legislația proprie pentru a vedea cum se um, um, procesează aceste legi ce uh, noțiuni noi s-au introdus încă de la început și până la adoptarea totală. Poate că ar fi un instrument bun pentru cei care nu au făcut legi naționale încă uh, un instrument care ne-ar permite uh, să ne asigurăm că stat membre adoptă legislație bună în conformitate cu regulamentul. Um, în legătură cu, cu bolile, pe mine mă preocupă um, foarte mult ca datele legate la o boală pe care aș avea-o eu să fie folosite, dar în același timp vreau ca aceste date să poată fi folosite pentru îmbunătățirea serviciului public de sănătate. Trebuie uh, să dezvoltăm uh, un um, instrument eficient și armonizat în întreaga Europa care să poată permite um, folosirea datelor anonimizate. Doamna Vindel. Eu, pentru uh, foarte scurt timp, vreau să mă refer la chestiunea biomedicinei. Uh, și la consimțământ și la problemele care pot apărea în dezvoltarea acestora. Faptul că este uh, necesar consimțământul, uh, nu doar uh, liber informat, dar și specific și inechivoc, poate deveni un obstacol pentru cercetările biomedicale, în special în, cau, în Spania, în caz concret. Regulamentul se limitează la Uh, trimiterea la legislația statelor membre și nu vorbește despre uh, legislația în domeniul sănătății. În țara mea, legea uh, datează din 2007 și există și un decret regal care um, legiferează în acest sens. Um, în general, normele impun tulcerea consimțământului. Dar trebuie să existe uh, și, uh, și condiții etice care să meargă mână-mână cu cercetările. Cred că în directiva referitoare la protecția datelor nu trebuie să ne referim la consimțământ. Cum a spus și doamna Marnau, cum nu știm uh, ce soluție să dăm la problemele care apar, să ne tot reunim, dar uh, noi avem uh, acum proiecte legislative și suntem în fază de amendamente cu acest uh, regulament. Deci, mie mi se pare că nu putem acum să ne mai reunim ca să mai discutăm. Noi putem miza pe o lege nouă care să devină practica constantă care să găsească soluții la această problemă. Mulțumesc! Bright Part are cuvântul. Bright Part are cuvântul. Mulțumesc. În legătură cu cercetările medicale, Nimiti nu lucrează foarte mult în acest domeniu, însă considerentele GDPR pot ajuta în acest sens, pentru că atât um, în privința sferei uh, cercetărilor și a consimțământului, considerentele dau destul de multă marjă de manevră. Uh, deci, uh, mai bine decât să facem legi noi, ar fi bine să se recurgă la considerente și să se folosească acestea, să se profite de ele la maxim pentru a interpreta prevederile GDPR, pentru că, în special pentru cercetările medicale, se prevedea faptul că se poate da consimțământ mai amplu, fără a înțelege exact ce ar presupune cercetările medicale. Ehm, ar fi greu pentru ehm, o persoană care nu lucrează în domeniu să înțeleagă aceste lucruri. Și astfel uh, se poate vedea ca, ce informații se pot folosi în scopul de cercetare și în ce situații. Deci cred că GDPR permite anumite marge de manevră atâta timp cât se fac uh, lucrurile corect, adică cât se poate de transparent, dar și în mod etic. Și um, aici uh, întâmpinăm dificultăți când avem de-a face cu întreprinderi mari care nu au abordare neapărat etică Uh, și care procesează date Nimiti a pregătit un uh, proiect de cercetare în legătură cu interesul legitim uh, împreună cu uh, forumul Viitorul Vieții Private. A arătat că cu cât este mai mare o organizație, cu atât are mai mare răspunderea de respectarea legii și de informare a subiectelor datelor în legătură cu intențiile organizației. Răspunderea devine așadar mai mare în funcție de companie. În ceea ce privește uh, legislația națională, uh, S-a referit uh, un deputat spaniol uh, la aceste lucruri. Să știți că noi imediat ce vedem că s-a adoptat la nivel național o lege pentru transpunerea regulamentului, imediat le traducem în engleză și le facem disp disponibile pe site-ul nostru. Da, bine. Și foarte pe scurt, uh, o contribuție din partea doamnei Marnau și din partea domnului Leandri, fiindcă trebuie să începem și următoarea sesiune. De acord cu Paul Breitbart, să ne grăbim cu legislația, mai ales în ceea ce privește cercetarea biomedicală, este totuși un pas pripit în momentul de față. Să vedem ce, cum interpretează GDPR-ul autoritățile pentru protecția datelor ce se întâmplă cu cercetarea de tip Open Sky, cu Big Data și cum uh, aceste lucruri devin congruente cu domeniul biomedical. Noi aici discutăm despre inovarea tehnică și dezvoltare. Aș vrea să văd și alte soluții nu doar faptul că cercetarea biomedicală se bazează pe consimțământ, ci și pe lucrul cu date anonime, utilizând noi tehnologii, cum ar fi private learning, pentru că acolo e combinată inteligența artificială cu datele anonime. Aș vrea să văd totul transpus în practică înainte să vedem ce înseamnă un amplu consimțământ și dacă este suficient ca protecție pentru indivizi și subiecții vous garantir qu'on sait. Euh, euh, există astăzi mai multe modalități de a lucra datele medicale în mod uh, etic și respectând GDPR-ul. Apoi când lucrurile ajung la, medicin, la medici, uh, la spitale, Uh, acesta știe cine sunteți și atunci uh, o să vă prescrie tratamentul cel mai potrivit. Există modalități foarte bune de abordare astăzi. Thank you very much to our speaker. Mulțumim foarte mult vorbitorilor noștri pentru contribuțiile excelente. Dragi colegi, mulțumesc pentru această sesiune cu adevărat interesantă. Acestea fiind spuse, trecem mai departe. Este ultima sesiune din această după-amiază. E vorba de autoritățile polițienești și protecția datelor. Îi rog pe următorii vorbitori să vină în față. Adesea e vorba de a doua parte de, neglijată din pachetul pentru protecția datelor, ce puțin așa se spune, dar o parte interesantă, totuși, uh, mi-aduc aminte că grupul meu politic s-a luptat pentru a se asigura că aceste elemente rămân parte a pachetului GDPR. A fost opoziție față de această idee la Consiliu, dacă nu mă înșel. Dar, după cum vă spuneam, un instrument important care asigură armonizarea normelor în ceea ce privește procesarea datelor personale de către autoritățile polițienești la nivel uh, intern sau în cooperare transfrontalieră. Un lucru foarte important, deci, pentru întregul dosar. Deschid această ultimă parte a sesiunii. Știu că toată lumea este obosită, dar haideți să rămânem concentrați pe subiect. Este totuși o parte importantă a rezultatului final. Regulament plus directivă. Bun venit, domnului Cristian Van Svanberg, inspector șef pentru protecția confidențialității și șeful unității pentru protecția datelor din Poliția Națională Daneză, domnul Olivier Micol, șeful unității pentru protecția datelor de la Digi Justiție, Comisia Europeană, și doamna Maia Smolcic, comisar pentru protecția datelor și libertatea de informare de la Berlin. Începem uh, cu domnul Cristian Vize Zvanberg, nu mai mult de 10 minute. Vă rog. Domnule Svanberg, după cum vă spuneam, 10 minute, dar înainte vreau să doresc să urez bun venit uh, tuturor. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația aceasta de a vă vorbi astăzi despre directiva cu privire la protecția datelor de către autoritățile polițienești. Directiva cu privire la acest subiect. A fost uh, o precondiție pentru ca Danemarca să poată mențin o legătură strânsă cu Europolul. Vreau să avem uh, implementarea înainte de 1 mai 2017 și aș vrea să vă explic uh, ce experiențe am înregistrat noi în Danemarca utilizând noua directivă. În primul rând, eu nu pot discuta pe chestiuni politice. Nu pot nici să spun dacă această directivă și normele sale găsesc echilibrul corect între numeroase aspecte din perspectiva autorităților uh, judiciare care tratează datele personale. Dar, înainte de a intra uh, în subiect, vreau să vă spun că, înainte de a fi în poliția daneză, am fost la Ministerul Justiției, responsabil de protecția datelor, și am luat parte la negocierile pe acest pachet în primul șase luni, în timpul președinției daneze a Consiliului. Se întâmpla în 2012 și iată că astăzi gestionez uh, datele uh, sunt membru al Unității pentru Protecția Datelor în Poliția Daneză și noi suntem cei care veghem la conformitatea cu normele pentru protecția datelor. Dacă discutăm despre protecția datelor cu caracter personal, Pot spune că staful meu știe foarte bine ce responsabilitate are în ceea ce privește tratamentul aplicat datelor în conformitate cu regulile, într-o manieră rezonabilă și proporțională. Se întâmplă mai ales pentru că agenții de poliție înțeleg că informația ar trebui să rămână confidențială din motive de anchetă și pentru a proteja integritatea individului. Deci, e firesc pentru agenți ca ei să protejeze toate informațiile necesare pentru a putea să-și ducă la bun sfârșit sarcinile. Cei din poliție doresc, evident, să respecte legea. Nu vrem să spunem că noile cerințe din uh, noua directivă nu înseamnă o schimbare pentru noi sau o provocare. Avem și noi obligativitatea informării. Iată un exemplu concret uh, cu privire la dreptul uh, de a-l informa pe subiect, cu privire la procesarea datelor. Este, de fapt, parte a protecției generale a datelor pe care avem din 1995 încoace. Când discutăm despre autoritățile polițienești, ne dăm seama că suntem într-un domeniu al inovării din acest punct de vedere. Așa este, cetățenii trebuie informați. Dar adesea, în baza acestui principiu, dacă spui unei persoane că o anchetezi, automat cumva poți să pui bete, bețe în roate chiar anchetei. Deci ai putea amâna această notă informativă. Trebuie să vedem când anume trebuie să se facă informarea. Dar asta depinde de diferitele tipuri de anchetă. Probabil că în anii ce vor veni vom discuta cel mai mult despre acest aspect. Așa cum se stipulează în directivă, noi în Danemarca am încercat să vedem exact care sunt situațiile, să vedem cum sunt procesate de către agenții de poliție datele, avem uh, paginile noastre de internet și încercăm să uh, transmitem acolo toate informațiile relevante, avem afișe prin care explicăm cetățenilor care le sunt drepturile și cum că, uh, dacă vor, pot să se plângă de modul în care datele lor au fost procesate de către poliție. Apoi avem mai multe reguli la ora actuală pentru procesarea de mari calupuri de date, big data. Autoritățile polițienești s-au confruntat și ele cu mari provocări în ceea ce privește big data. Din experiență și din ce ne-au spus colegii de la Europol, putem să vedem că o utilizare eficientă și modernă a datelor înseamnă un lucru foarte important, în așa fel încât să putem să respectăm cerințele care vin din partea societății. Însă utilizarea marilor date înseamnă o mare provocare asupra poliției și asupra instrumentelor pe care le folosim pentru procesarea informației. Deci directiva pentru autoritățile polițienești a avut o serie de efecte pozitive. Legislația în vigoare cere ca poliția daneză să se asigure că este în conformitate cu normele de protecție a datelor. Asta înseamnă că pentru noi este mai ușor să vorbim despre cum să se întâmple acest lucru. Vă dau un ultim exemplu despre cum noua directivă uh, a avut consecințe pentru poliție în termeni practici. De exemplu, cum stabilești ce norme se aplică în ce situație. Dacă e vorba de procesarea de date personale ca parte a unei cooperări europene, am considerat că este greu să ne dăm seama ce se întâmplă cu transferul de date, dacă el se face în baza GDPR în baza directivei sau în baza unor norme suplimentare dintr-un alt act legislativ. Trebuie să existe o interpretare concretă a regulilor și trebuie să știm cu exactitate de ce procesăm anumite date și să vedem în ce scop pot fi folosite acestea de către autoritățile implicate. O soluție ar fi în felul următor. Poliția sau autoritățile competente plus autoritățile pentru protecția datelor să se pună la oaltă și să uh, vadă care este răspunsul practic și transparent la această problemă. Ar fi mai ușor pentru toată lumea, ar fi mai clar și pentru cetățeni. Domnule președinte Moraes, sper că prin aceste exemple să fi oferit informații utile comisiei dumneavoastră. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare, chiar și dacă sunt uh, tehnice. Mulțumesc. Oliver, Olivier Micol vorbește acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat. To, uh, in my, uh, initial intervention. Mulțumesc. Uh, elements, first of all. Sunt trei elemente, în primul rând, principalele elemente ale acestui nou text legislativ uh, uh, în legătură cu care uh, a spus că este deseori trecut cu vederea și se pune accent pe uh, GDPR. Sunt uh, o serie de uh, elemente importante în această directivă și, în al treilea rând, un punct legat de stadiul în care ne aflăm în momentul de față. Pentru că termenul de transpunere a fost, de fapt, oficial 6 mai. La prima parte, ca element principal, această directivă face parte din pachetul de protecție a datelor împreună cu GDPR. Termenul de transpunere este 6 mai și deci în termen practic ar fi trebuit să fie 25 mai împreună cu GDPR și putem vedea că în multe state membre aceasta este data asupra uh, căreia se concentrează 25 mai pentru că legislația este văzută ca, văzută ca un uh, pachet. Aceasta locuiește decizia Consiliului din 2008 deci uh, trecem de la un instrument din pilonul al treilea. Este vorba de o lisabonizare a dispozițiilor pe care le-am avut până în prezent. Uh, cele două obiective principale sunt aceleași în continuare. Un nivel ridicat de protecție a datelor personale, ținând cont de contextul uh, specific polițienesc și al justiției și promovarea unui schimb Uh, optim uh, de informații între uh, justiție și organele polițienești. Cooperarea în combaterea terorismului și a infracționalității în Europa. Acest cadru se referă atât la zona națională cât și transfrontalieră există uh, drepturi suplimentare pentru persoanele vizate, dreptul de a avea acces uh, la date, rectificarea, uh, ștergerea acestor date și, de asemenea, un punct foarte important și anume acces uh, direct uh, al persoanelor vizate la drepturile sale. Ce înseamnă acces direct? Uh, înseamnă că cetățenul, cetățeanul se poate adresa direct autorităților. Și dacă aceste eh, drepturi sunt eh, eh, restrânse, atunci persoana vizată poate să se ducă la autoritatea de protecție a datelor. Îmbunătățirea introduce în noi principii similare cu GDPR Uh, protecția datelor uh, by design and by default, uh, responsabilitatea autorităților, de pildă de a face un studiu, de, o evaluare a impactului pentru persoana vizată, obligația de a numi un ofițer pentru protecția datelor, notificarea încălcărilor uh, cu privire la date, similar cu GDPR, și obligația de a avea uh, registre. Aceasta este una dintre provocările uh, mari uh, pentru autorități, pentru că este un impact asupra sistemului informatic. În ceea ce privește transferul internațional, canalul preferat este cererea oficială între autoritățile com uh, competente, însă există posibilitatea cooperării uh, directe de către furnizorii de servicii în anumite condiții bine specificate. Deci, acesta este un uh, rezumat al elementelor principale. Să deci, aș vrea să uh, subliniez o serie de chestiuni specifice pe care le-am identificat în cursul discuțiilor cu statele membre. În ceea ce privește domeniul de aplicare, și domnul Sander tocmai a spus acest lucru, directiva se aplică autorităților care răspund de uh, urmărirea uh, penală. Asta înseamnă, acest lucru este important uh, pentru delimitarea între uh, Uh, directiva privind organele polițienești și GDPR. Directiva privind poliția dă posibilitatea statelor membre să aibă aceleași autorități de protecție a datelor. Și acest lucru este un element pozitiv. Majoritatea statelor membre au ales să aibă aceleași autorități pentru protecția datelor Uh, atât pentru GDPR cât uh, și uh, pentru directiva privind organele polițienești, cu excepția Belgiei. Așa cum am spus, aceste registre Uh, sunt o chestiune tehnică, însă este greu să le pui în aplicare atunci când ai niște sisteme uh, informatice și trebuie să schimbi arhitectura acestora, astfel încât să asiguri o trasabilitate. De aceea există o perioadă de tranziție mai îndelungată până în 2023 și chiar 2026 uh, în uh, condiții excepționale. De aceea, state membre Uh, care abia își construiesc sistemele, uh, acestea pot să uh, implementeze mai ușor sistemul față de cele care cer o perioadă de tranziție mai delungată. Apoi, cine supervizează instanțele? Pentru că directiva privind poliția arată că aceste nu supervizează instanțele. Uh, sigur, trebuie să interpretăm restrictiv. Este pentru aceiași uh, procurator, uh, uh, procurori care au același nivel de independență ca și judecătorii. Nu aveți acest lucru în toate țările pentru că procurorii nu sunt în mod necesar pe deplin independenți. Această directivă este mai slabă decât regulamentul GDPR însă trebuie să fie efectivă și acest lucru este foarte important. Are uh, competențe de consultanță și efective. Statele membre au hotărât să dea același nivel de competențe uh, autorităților pentru protecția uh, datelor și se armonizează practic competențele autorităților privind protecția datelor. Am menționat uh, în partea introductivă, este important accesul direct al persoanei vizate la autoritățile pentru protecția uh, datelor, uh, ceea ce înseamnă că în multe state membre actuala practică va fi schimbată. Există posibilitatea de a limita drepturile persoanei vizate Uh, dar orice restricționare trebuie să fie uh, interpretată într-o uh, manieră restrictivă. Nu pot să ai uh, o restricție uh, cu totul acoperitoare. Aș vrea să subliniez o serie de diferențe față de, de GDPR. În GDPR există șase temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor, iar în directiva privind poliția, unul singur, ce anume legea. Există principiul uh, prelucrării corecte, care acoperă și transparența. Minimizarea datelor este diferită față de GDPR pentru că aici vorbim de date care nu trebuie să fie excesive în loc de limitate la ceea ce este necesar. Deci se dă o oarecare flexibilitate autorităților uh, uh, polițienești. De asemenea, există și o chestiune care este specifică directivei privind uh, uh forțele polițienești, trebuie să revizuiești periodic uh, datele. Este o specificitate legată de domeniul de aplicare uh, concret al directivei. Unde uh, ne aflăm în momentul de față, după o perioadă de tranziție de 2 ani, la comisie, așa cum am făcut uh, și cu GDPR-ul, am avut 15 uh, întâlniri cu autoritățile naționale pentru a pregăti aplicarea pachetului privind uh, protecția datelor. Am contribuit și salutăm avizul uh, dat în uh, noiembrie de grupul de lucru privind articolul 29, unde sunt uh, subliniate elemente cheie ale directivei, care este termenul de stocare, prelucrarea unor categorii speciale de date, drepturile persoanelor vizate, care sunt și este vorba de un aviz valoros care poate să ghideze autoritățile unde ne aflăm în momentul de față. Așa cum am menționat, majoritatea statelor membre, jumătate din acestea, vor avea același instrument de transpunere a directivei și pentru a aplica CDPR-ul. Numai trei state membre au uh, notificat până în prezent Germania, Slovacia și Lituania și, în esență, dacă ar fi să rezumăm uh, în mare situația. Avem șapte state membre care sunt mai mult sau mai puțin uh, la timp, deci respectă termenul din uh, mai. Uh, șapte sunt în oarecare întârziere, iunie și săptămâna de după aceea și jumătate, pentru jumătate de state membre lucrurile nu sunt clare pentru că în unele state membre au avut loc alegeri, deci procesul a fost întârziat. În noi uh, milităm și pentru că sunt reprezentanți ai Parlamentelor Naționale prezenți în sală, uh, vă îndemnăm să Uh, accelerați uh, uh, adoptarea acestei directive. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mas Molcec, 10 minute. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc și eu pentru posibilitatea și oportunitatea de a vă vorbi astăzi. E vorba de activitățile legislative în plan național și consider că este foarte important ca la nivel european să se poarte aceeași discuție, să se vadă ce se întâmplă cu implementarea în plan național. Pentru că e și un risc. Riscul este ca obiectivul armonizării protecției datelor să fie periclitat din cauza faptului că se mizează pe dispoziții de excepție și pe obișnuințele din plan național. Eu uh, mă ocup de protecția datelor uh, pentru Berlin, știu care este situația în Berlin, dar știu că ea este similară și în alte părți. În Berlin, directiva n-a fost până acum implementată legiuitorul berlinez a decis ca implementarea să se facă în funcție de tot ceea ce a fost prevăzut și pentru GDPR. Deci, la ora actuală, totul se află în dezbatere parlamentară și se spune că se va da o decizie înainte de vacanța parlamentară din anul acesta, din vara aceasta. Toate normele trebuie să fie reglementate unitar și pentru anumite autorități, cum ar fi autoritățile penale și așa mai departe, ar trebui să fie specificate câteva norme um, speciale. Nimic de obiectat la acest capitol, dar e problematic faptul că autoritatea pe care o reprezint, în ciuda insistențelor, n-a primit posibilitatea de a se exprima în ceea ce privește um, legislația din domeniul poliției și din domeniul penal și de a exprima un aviz. Este problematic pentru că, din experiență, vă spun că adesea aici nu există expertiza necesară, comparativ cu nivelul european. Nu este foarte clar când va fi, când va trece prin Parlament uh, legislația finală. Săptămâna trecută, miercuri, am aflat că a doua zi urma să aibă loc o dezbatere în Comisia de Specialitate în Parlamentul Landului Berlin. Într-un timp atât de scurt, n-am putut verifica textul uh, propunerii de lege, însă din capul locului a rezultat că anumite puncte sunt foarte problematice și aș dori să vi le prezint. Potrivit articolului 47, alineatul 2 din directivă, trebuie ca în calitate de autoritate ă, competentă să vedem ce se întâmplă cu competențele corective în cazul în care se încalcă normele de protecție a datelor. Aceste competențe corective sunt eficiente doar ă, dacă sunt implementabile. În uh, proiectul de lege de la Berlin, aceste lucruri uh, și aceste norme nu sunt implementate. Ba, din potrivă, pentru directiva în cauză, se creează niște mijloace uh, cu privire la respingerea constatării de nereguli și la reclamație, care sunt destul de ineficiente în practică și care nu sunt conforme cu directiva. Asta am constatat-o și în trecut, pentru că an la rând ne-am uh, ocupat uh, și ne-am preocupat de aceste metode și am constatat că nu au fost uh, unele perfecte. Prin urmare, am cerut noi competențe norme, normative. Propunerea noastră a fost să preluăm competențele de articolul 47, pentru că, potrivit legiuitorului european, Astfel, reușim să acționăm eficient împotriva încălcării datelor, dar nu s-a ținut cont de această propunere, mai rău decât atât, nu, fără nicio justificare. Și nu s-a menționat deloc necesitatea stipulată în plan european de a verifica uh, eficacitatea mijloacelor utilizate. Prin urmare, sarcina noastră este îngreunată și uh, este foarte greu să putem uh, verifica felul în care sunt implementate normele de protecție a datelor în aceste condiții. Această problemă apare și în ceea ce privește legislația federală, în funcție de care s-a orientat legiuitorul de la Berlin. Și, prin urmare, este Uh, foarte complicată situația la ora actuală. O altă problemă apare pentru că nu există uh, inventări de executare. Deci chiar dacă uh, legiuitorul de la Berlin oferă prerogative autorității pe care o reprezint, problema sunt elementele um, din planul implementării, elementele de transpunere. Iată um, de ce, la ora actuală, când este vorba de uh, implementarea uh, protecției datelor, um, noi ne-am exprimat destul de critic de fiecare dată. Din articolul 57 din directivă rezultă obligația legiuitorului național de a constata care sunt sancțiunile uh, Uh, în caz de încălcare și uh, care sunt uh, măsurile de luat. Dar definiția este insuficientă. Noi am spus că pe lângă infracțiunile definite până acum să fie stabilite și niște amenzi. Pentru că în caz de infracțiuni mai puțin grave, în special amenzile reprezintă o măsură proporțională și cu efect de descurajare. Iată că nu sunt, la ora ta nu sunt prevăzute sancțiuni în ceea ce privește încălcarea protecției datelor la nivel structural, prin uh, intermediul unor autorități sau a altor entități. Asta se întâmplă și pentru directivă și pentru GDPR. Apoi a fost preluată o reglementare în ceea ce privește uh, studiul pentru protecția datelor și uh, impactul protecției datelor. Dacă um, acest studiu, da, mă scuzați, um, este vorba despre modul în care putem acționa în momentul în care există constrângeri importante și în momentul în care situația o impune. E vorba de faptul că sunt definite aici uh, niște măsuri extrem de, niște noțiuni extrem de ample. Există foarte multă ambiguitate și, prin urmare, prelucarea datelor devine problematică, pentru că ea poate fi întreprinsă înainte de o evaluare a priori. Termenul este oricum foarte strâns și în era digitali digitalizării, uh, procesul poate fi irreversibil. Această reglementare nu este în concordanță cu directiva. Iar în ceea ce privește transparența și interesele juridice, legiuitorul din, de la Berlin, atât în ceea ce privește directiva, cât și în ceea ce privește adaptarea la GDPR, a epuizat restricțiile, ba chiar le-a depășit în anumite situații. Biroul meu este implicat în momentul în care trebuie respectate um, drepturile Uh, subiecților, dar adesea sunt niște limitări. De exemplu, ce se întâmplă în uh, momentul în care trebuie făcută o notă informativă și în momentul în care noi trebuie să facem o verificare. Vor exista cazuri în care notificarea nu se poate face. Prin urmare, funcțiile de control uh, sunt complet dereglate. Și un alt aspect uh, care este problematic nu doar pentru mine, ci pentru toate autoritățile de protecție a datelor din uh, Germania. Știți cu toții că implementarea practică a directivei și a GDPR ridică mai multe întrebări uh, complexe. Sunt noi provocări pentru autoritățile de protecție a datelor. Există la ora actuală o nevoie de consiliere extraordinară din, plan, din partea agenților economici uh, și din partea instituțiilor vizate. Regulamentul de bază și directiva prevăd ca toate autoritățile din domeniu, toate autoritățile competente să fie dotate cu infrastructura și personalul necesar, tocmai pentru a putea întreprinde uh, aceste sarcini. Dar iată că suntem departe de situația ideală și suntem adesea uh, dotați mult prea prost pentru toate aceste noi competențe. Din păcate, aceste lucruri nu uh, pot fi remediate foarte ușor și adesea noi suntem limitați în acțiunile noastre. În ceea ce este Berlinul, pot să spun că avem uh, lucrători extrem de motivați, din fericire. Sunt uh, pe deplin implicați pentru a oferi conformitate cu GDPR. Va urma o perioadă foarte, foarte interesantă, dar noi suntem bucuroși că lucrurile stau astfel. Și uh, în ceea ce este marele provocări, le așteptăm cu mare drag și sperăm să le facem față. Dar să nu uităm, uh, ele, um, provocările sunt foarte mari, după cum spuneam, suntem foarte slab dotați la capitolul personal, deși entuziasmul există. Și dacă nu putem să ne întrunim, să ne întreprindem sarcinile cu obiectivitate, automat riști să treci de la motivație la lipsă de motivație și ar fi fatal, fiindcă ar fi în interesul nostru al tuturor ca GDPR să ofere protecție optimă și să fie implementat într-un mod optim, pentru că doar astfel vom reuși să oferim protecția datelor într-un viitor digitalizat și aș fi extrem de recunoscătoare dacă la nivel european ar exista o dezbatere critică pe acest uh, uh, subiect. Închei cu aceste cuvinte, mulțumindu-vă pentru atenție. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum direct la întrebări și contribuții din partea parlamentelor naționale. Doamna Cosboli din Grecia, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să adresez o întrebare domnului Cristian Zanberg. Pentru că a vorbit despre o chestiune sensibilă, și anume echilibrul optim între protecția datelor și securitate. Desigur, poliția trebuie să își poată face treaba și să combată infracționalitatea chiar și transfrontalieră. Regulamentul a adoptat dispoziții în ceea ce privește uh, o intruziune minimă. Desigur, măsurile trebuie să fie proporționale. Aș vrea să știu dacă ați făcut ceva practic și care este experiența dumneavoastră, doamna Feliga din Slovenia. Domnul Slovenia. Bună ziua! Bună ziua că mi-ați dat cuvânt. Vă mulțumesc că vorbiți de datele personale și putem să adăugăm uh, drepturile omului și utilizarea tacticilor polițienești, a tehnologiilor utilizate de poliție. E bine, de fiecare dată uh, revine această problemă Uh, neîncrederea fundamentală în uh, forțele uh, polițienești. Sigur, în țara noastră experiența a fost negativă și lucrurile se repetă. O a doua problemă este detectarea unor infracțiuni care nu cunosc frontiere indiferent de cât de mult încearcă Uniunea Europeană să corecteze situația prin adoptarea de regulamente. Uh, grupurile infracționale sunt întotdeauna cu un pas înainte. Uh, găsesc întotdeauna o zonă liniștită unde pot să-și ducă la capăt infracțiunile. Și de aici problema calificării organelor polițienești nivelul de pregătire uh, și de echipare a uh, acestor organe, precum și situația numărului de personal. Sunt chestiuni care sunt foarte pertinente atunci când vorbim de implementarea directivei în ceea ce privește forțele de ordine. Uh, pentru că tot vorbim despre infracțiuni și furtul de date personale, uh, copierea cardurilor, uh, toate acestea sunt infracțiuni și se încadrează în uh, acest context. Însă este greu să găsim limita linia de demarcație între uh, caracterul privat și uh, informații. Într-un fel sau altul, se uh, încearcă uh, să se obțină foloase cu aceste date și acest lucru este important atunci când vorbim despre protecția datelor uh, și uh, sancțiunile penale. De aceea este necesară uh, supravegherea de către forțele poliționești. Apoi, următorul pas este stocarea acestor date și din nou se pune problema cine răspunde de asta care trebuie să fie uh, perioada de uh, păstrare a acestor date, cine distruge aceste date și cine exercită un control. Sunt întrebări la care autoritățile încearcă să găsească răspunsul și o modalitate proprie de abordare. Însă cred că uh, Comisia Europeană trebuie să ofere un cadru de bază uh, Uh, prin propunerile sale, pentru că după aceea se poate uh, uh, suplimenta acest cadru. Asta presupune că unele state membre vor trebui să facă față unor atacuri. Am văzut astfel de atacuri uh, Uh, date au fost furate de la companii și statele membre au început să realizeze cât de importantă este această chestiune și doresc să mă opresc aici. Mulțumesc. Nu o să avem uh, două runde de întrebări, le vom grupa pe toate și după aceea vom încheia. Deci mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Boni de la Parlamentul European. Da, și domnul Lopez Aguilar. Da? Vă rog uh, să puneți uh, întrebări scurte. Mai dorește cineva să intervină? Nu există o a doua rundă, ci numai această rundă, da? Bun. Și vă rog uh, să adresați întrebări scurte. Domnul Boni de la Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc Polona. Mulțumesc pentru că ați organizat această întâlnire astăzi. De multe luni încoace am uh, Uh, promovat organizarea unei astfel de întâlniri și să discutăm chestiuni legate de uh, implementarea GDPR. Astfel, ziua de astăzi arată că sunt multe probleme, dar și multe oportunități în fața noastră. Și de asemenea se arată că există disponibilitatea de a construi încrederea în lumea digitală și încrederea este esențială pentru dezvoltarea noastră ulterioară. Vreau să menționez uh, trei chestiuni. În primul rând, slăbiciunea instituțională a unor state membre atunci când e vorba de pregătirea lor de a interpreta uh, noul regulament, apoi forța instituțiilor naționale care se presupune că vor interpreta aceste regulamente și vor susține uh, persoanele și lumea afacerilor în punerea în aplicare a acestor regulamente. Mulți vorbitori au arătat aici că nu există o pregătire 100% în vreun stat membru și asta este un mesaj foarte puternic pe care îl dă această întâlnire. În al doilea rând, așa cum au subliniat mai mulți vorbitori în această secțiune, multe dintre problemele legate de promovarea uh, a ceea ce oferă regulamentul și directiva avem uh, multe entități și cetățeni care nu știu ce se propune și cum acest echilibru între protecția drepturilor lor și a caracterului personal, a caracterului privat și uh, realizarea, uh, executarea sarcinilor de către autorități care trebuie să fie garantată. De asemenea, există o prilejul revizuirii situației uh, trecerii în revista situației uh, în statele membre în ceea ce privește accesul uh, la date, uh, fără limitări sau principii pe care le-am descris în această directivă. Atunci când spunem că trebuie să avem o listă de infracțiuni, vorbim despre un aviz al instanței înainte de luarea unei decizii și în unele țări uh, instanța este numai informată uh, ex post când s-a acordat accesul la date și în unele state membre nu există o listă uh, a infracțiunilor, ierarhizarea acestea toate sunt tratate ca infracțiuni grave este important să explicăm cetățenilor uh, aceste uh, elemente în contextul protecției datelor. Trebuie să fim conștienți uh, care nu sunt drepturile și organele de ordine trebuie să cunoască regulile care le sunt impuse. Domnul Toscas din Lituania, vă rog, pe scurt. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați uh, dat uh, cuvântul. Oratorii și colegii din parlamentele naționale au subliniat uh, o serie de aspecte din directivă și din regulament. Atât uh, directiva cât și regulamentul prevăd uh, termene și condiții de uh, prelucrare a datelor. Totuși, aici suntem confruntați cu o dilemă între instituțiile polițienești, activitățile acestora și actorii maligni, să le spunem așa, infractorii care vor să facă rău uh, datelor personale. Există anumite condiții stabilite pentru accesul la date în uh, cazul informațiilor uh, de ordin penal pentru a preveni anumite tipuri de infracțiuni. Există legi naționale care stabilesc uh, regulile potrivit cărora uh, sunt culese datele. Însă acestea nu sunt suficiente pentru a identifica activitățile infracționale și datele nu pot fi folosite pentru uh, a-i defini pe făptuitori cât timp pot să fie uh, păstrate aceste date și un alt aspect pe care doresc să-l menționez uh, sunt infracțiunile de terorism. Tehnologia informației a deschis uh, uh, ușa multor oportunități. Trebuie să avem informații precise în legătură cu act acte infracționale care sunt organizate, persoanele implicate în astfel de infracțiuni. Putem să obținem informații de acest tip imediat astăzi. Nu credeți că e vorba aici de un echilibru între informația care trebuie stocată și informațiile care deja trebuie distruse? De pildă, trebuie să existe date care sunt importante în identificarea unui infractor, a unui uh, făptuitor, dar uh, informația poate să fie deja distrusă pentru că infracțiunea a avut loc cu mult timp în urmă. Cum putem să menținem echilibru? Domnul Kuller din Germania. Mulțumesc și eu pentru numeroasele informații prețioase. Rog uh, antevorbitorul să uh, oprească microfonul, spune președintele. Deci vorbitorul de dinainte să oprească microfonul. Perfect. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, vorbitorilor pentru informațiile furnizate astăzi. E clar că există și o proastă informare despre GDPR privire la normele sale, adesea din discuțiile cu cetățenii rezultă că lumea și-a imaginat greșit care este agenda autorităților pentru protecția datelor și deci la acest capitol m-ar interesa Cum acționează autoritățile pentru protecția datelor uh, în anumite state membre după ce agendă mm, și are loc o comunicare externă cu privire la uh, ce s-a hotărât, pentru că problema este cu cei care uh, nu vor un nivel ridicat de protecția datelor și care uh, nu vor GDPR și se comportă ca și când asta ar fi un lucru rău și că totul este o agendă politică. Eu, eu nu cred că lucrurile stau astfel, ci tocmai pentru a distruge această perspectivă este important să avem o comunicare cu exteriorul și să arătăm uh, care sunt criteriile în baza cărora acționăm. Vreau să știu ce fel de comunicare are loc cu mediul extern și între autoritățile pentru protecția datelor și dacă putem să ne exprimăm mult mai clar cu privire la despre ce este vorba cu adevărat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Lopez Aguilar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, fiindcă am luat cuvântul și la panelul uh, anterior și doresc să adresez o întrebare reprezentantului de la Digi Justice cu privire la disponibilitatea manifestată de autorități de a implementa rapid și imediat directiva. E vorba de directivă polițienească, dar știți, de fapt, nu este chiar așa. E vorba de o directivă ce vizează toate autoritățile de implementare, cel din cooperarea judiciară și um, parchetele din statele membre, pentru că este vorba despre protecția drepturilor fundamentale și a vieții private. Și nu e vorba doar de transpunerea legislației naționale, este vorba și despre um, cooperarea transfrontalieră. În, recent, în ultimii ani, am văzut că situația s-a deteriorat și că disponibilitatea de a coopera în plan judiciar a scăzut. Asta pretutindeni în Uniunea Europeană. Este o deteriorare a obiectivelor um, stabilite. Și aș, uh, m-ar interesa un comentariu din partea Digi Justice, Digi Justiție, cu privire la manifestarea dorinței de a coopera, fiind dat mai ales că această directivă a intrat pe 6 mai în vigoare. Noi așteptăm în continuare ca regulamentul să intre în vigoare, dar directiva, ea există și trebuie transpusă. Da, acest titlu este destul de restrictiv, n-ar fi trebuit utilizat astfel. E vorba de autoritățile polițienești care apar în titlu. Um, când lumea a spus directiva, the directive, nimeni n-a știut despre ce este vorba, apoi a și uh, devenit anonimă, după care toată lumea a zis the police directive, directiva uh, polițienească, după care, în funcție de grupul politic în care erai, ori uh, ai devenit atent, ori te-ai enervat și apoi lumea a început să fie atentă, mai ales miniștrii și cei de la Consiliu care n-au plăcut, care uh, nu le-a plăcut această directivă, fiindcă consideră că este o interferență. Deci toată lumea s-a agitat că e vorba de directiva cu privire la autoritățile polițienești, pentru că nu e așa, nu te iei de poliție. Uh, istoria titlurilor este mereu una <laughs> nefericită. Uh, în fine, asta este. Și îmi cer scuze pentru această divagație. Urmează ultima vorbitoare, și apoi contribuții din partea experților noștri. Helga Stevens Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În calitate de coraportor în contextul Comisiei TER, pentru combaterea terorismului, înțeleg că terorismul și spălarea de bani sunt fenomene globale care trebuie abordate în plan global. Criminalitatea în domeniul financiar nu respectă nicio frontieră. Sunt uh, țări diferite cu liste diferite de sancțiuni, altele cu un grad de risc uh, diferit. Deci, uh, ne interesează activitatea în funcție de risc. Uh, prin GDPR nu dorim să punem bețe în roate nimănui. Mă gândesc la obligațiile neclare care apar în ceea ce privește proteja, ă, ă, prelucrarea datelor sensibile. Ce părere aveți despre acest aspect? Cred experții noștri că există o ambiguitate în ceea ce privește aplicarea GDPR cu privire la interesul public stipulat în articolul 23, e nevoie de claritate și orientări în așa fel încât să ă, fim eficienți în ceea ce privește regimul antispălare de bani, mai ales fiind dată amenințarea terorismului în Europa. Mulțumesc, cred că am terminat și că putem să ne întoarcem la experții noștri, dându-le cuvântul. Mai întâi, do- domnul Svanberg, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Cu privire la intervenția membrului Elen și colectarea de big data, Aș dori să spun uh, foarte clar că avem, cred că avem sisteme învechite. Pentru asta, pentru a remedia acest uh, lucru, e nevoie de mult mai mult sprijin. De exemplu, când folosim um, anumite informații, este foarte important să um, tratăm informația respectivă prin instrumentele uh, cele mai potrivite. Totul se reduce la bani până la urmă. Se pune întrebarea dacă am uh, primit destule resurse pentru a construi sistemele de care avem nevoie, în așa fel încât să procesăm datele în volum mare, metadatele. Este o mare, mare provocare. utilizăm uh, um, big data, aceste mari calupuri de date, dar trebuie să uh, procesăm aceste date corect și trebuie să și putem dovedi cu transparență asta. Sper că acesta este răspunsul pe care îl așteptați. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum domnul Micol. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, desigur, pentru întrebări. Sunt numeroase întrebări și uh, poate că le voi uh, grupa. Au fost mai multe întrebări despre... De fapt, încep cu întrebarea doamnei Smolcic. Cu privire la rolul autorităților pentru protecția datelor. Atât prin, în regulament și, cât și prin directivă există o obligație ca statele membre să ofere autorităților de protecție a datelor resursele instrumentele și materialele necesare. Ceea ce a subliniat de altfel și Comisia în comunicarea sa din ianuarie trecut, cerând statelor membre să doteze cu resursele necesare autoritățile pentru protecția datelor. Iată, noi am reevaluat acest aspect, l-am reiterat astăzi în comunicarea noastră care este contribuția la un summit, de altfel. Spunem că GDPR este un element cheie, iar autoritățile de a datelor ar trebui să dispună de resursele necesare. Și un alt element, e important să existe prerogative concrete. Adică, atunci când statele membre transpun directiva, trebuie să se asigure că autoritățile de protecție a datelor au prerogativele necesare. Iar în ceea ce privește directiva aceasta, aici limbajul este mai general, pentru că prin regulament se fixează foarte, foarte clar care sunt competențele, este un regulament oricum și se aplică uh, în mod direct. Cu privire la directivă, uh, prerogativele sunt ample și variate, inclusiv uh, prerogativul de a impune amenzi și alte măsuri cu, uh, cu efect de descurajare. E, totul trebuie transpus în legislația națională. Cu privire la resurse, Până la urmă, autoritățile naționale trebuie să se asigure că autoritățile au resursele corecte. Noi am încercat să încurajăm lumea în această direcție, alocând o serie de granturi autorităților pentru protecția datelor, în așa fel încât să facă uh, campanii pe lângă cetățeni, să existe informările necesare. Uh, acum vedem ce fel de cereri au fost depuse, fiindcă, uh, iată, noi am anunțat aceste granturi. A fost și o întrebare despre cum să interpretăm o serie de prevederi atât din regulament cât și în ceea ce privește directiva. Și doresc să mă refer la munca, la activitatea grupului uh, pe baza articolului 29, grupului expert. Au fost uh, publicate 10 orientări relevante pentru uh, directivă și pentru regulament și sunt avize specifice cu privire strict la directiva privind protecția datelor de către autoritățile polițienești. Cineva a întrebat despre preț de cât timp trebuie stocate datele în temeiul directivei. Dacă vă uitați la avizul grupului de lucru pe articolul 20, 29, veți vedea că nu există un răspuns direct cu privire la un număr de X ani, fiindcă totul depinde de natura datelor. Însă, În același aviz sunt câteva principii utile. Principiul necesității. Datele trebuie menținute doar cât timp își întrunesc obiectivul. Sau uh, trebuie să facem diferență între datele unui martor, datele unui suspect și așa mai departe. Durata stocării depinde de foarte mult de tipul de dată. În acest aviz deja apar o serie de răspunsuri importante. A fost o întrebare legată de comunicare, dar asta e cumva mai uh, interesantă pentru regulament decât pentru directivă. Avem fact sheets, avem orientări, de fapt, neapărat orientări, ci broșuri, spune vorbitorul, publicate de Comisia Europeană, inclusiv uh, un set de 60 de întrebări și răspunsuri cu privire la principalele elemente din GDPR, în toate limbile oficiale. Avem broșuri, de exemplu, specifice pentru IMM-uri și, sau pentru cetățeni. Iar în ceea ce privește nivelul național, acolo trebuie făcute campaniile de informare pe lângă cetățești, pe lângă părțile interesate. Noi uh, susținem acest efort, cum știm noi mai bine. A fost și o întrebare cu privire la disponibilitatea la cooperare în baza directivei. Am menționat asta foarte pe scurt în prima mea intervenție. Și pe bună dreptate ați spus că termenul de transpunere a fost 6 mai. În jumătate din uh, cazuri, statele membre au uh, același instrument de transpunere a directivei și uh, pentru a pregăti totul, toate cele necesare pentru GDPR. Pe 25 mai um, avem termenul limită pentru implementarea directivei Cam jumătate din statele membre vor fi fie la timp cu uh, implementarea, fie uh, vor întârzia câteva săptămâni, însă jumătate din statele membre vor întârzia cu mai mult de câteva săptămâni dacă nu grăbesc lucrurile. Deci, încă o dată, fac apel la reprezentanții uh, parlamentelor naționale care sunt de față să grăbească acest proces. Pentru că Faptul că nu toate statele membre sunt gata la timp înseamnă că uh, permitem o fragmentare a peisajului de protecție a datelor și e foarte important să fim uh, cu toții uh, în același, în aceeași etapă ca, pentru ca resurs, resursele necesare să fie acordate autorităților de protecție a datelor. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebări. A fost vorba despre măsura în care autoritățile de protecție a datelor comunică între ele sau comunică cu exteriorul și uh, cum explică aplicarea uh, GDPR și a directivei. Schimbul de informații între noi este foarte strâns, nu doar la nivel național. Știți, uh, Germania este un stat federal și are uh, Uh, și oricum cooperează la nivel de landuri și în plan european există un schimb uh, de informații destul de amplu, tocmai fiindcă ne dorim să ne asigurăm că sancțiunile stipulate prin regulament, dar și prin directivă, să fie aplicate pe cât posibil unitar. Altfel nu se poate, pentru că dacă nu facem asta, ratăm obiectivul armonizării. Deci, uh, așa este, ne bucură faptul că suntem independenți, dar uh, până la urmă este în interesul nostru să existe uh, un nivel omogen cu privire la sancțiuni. Iar în ceea ce privește comunicarea, noi ne străduim de ceva vreme să ajungem la toți. Sunt uh, tot felul de asociații în plan economic, uh, pentru lucrători. Uh, depinde și de acestea felul în care transmit mai departe informația. La ora actuală se face o campanie de diseminare de panică și noi încercăm să o contracarăm spunând că nu e vorba de faptul că din 26 mai încolo automat uh, putem da sancțiuni de 20 de milioane de euro. Nu. Totul depinde, evident, de foarte, foarte multe criterii de gravitatea unei încălcări, de măsura în care anumite întreprinderi s-au străduit să respecte uh, și să uh, adapteze și să implementeze prevederile din directivă și regulament, dacă sunt mici încălcări, vă dați seama că nu se va ajunge la sancțiuni. Mai întâi vom da un avertisment în speranța ca totul să se rezolve pe această cale amiabilă. Încercăm să oferim și consiliere, de fapt ne bazăm foarte mult pe aceasta, deoarece, din punctul nostru de vedere, chiar nu are niciun rost să diseminăm această panică și teamă. Noi mereu încercăm să transmitem următorul mesaj, că este grozav că în sfârșit avem la nivel european regulamentul general pentru protecția datelor. Este singura cale de a avea drept, ca și drept cetățenesc protecția datelor, ceea ce este de o însemnătate extraordinară și, ceea pentru, și este un lucru pentru care s-a luptat și ă, pe care l-am obținut în această eră globalizată. Tocmai de aceea, după cum vă spuneam, noi încercăm să abordăm lumea în termeni pozitivi. E o transformare acum pentru autorități, pentru că, pe de o parte, ele sunt obligate să respecte atât regulamentul, cât și directiva, pentru a obține obiectivul ultim al armonizării. Dacă nu există, pe de altă parte, aceste sancțiuni sau aceste amenințări, tentația este aceea de a nu implementa nimic și de a continua ca până acum. Deci nu se va schimba nimic. Așa că avem nevoie de aceste măsuri de corectare, dar ele vor fi aplicate, evident, în ultimă instanță. Și apoi, v-am mai spus, autoritățile de protecție a datelor sunt insuficient dotate și nu avem, nu avem capacitatea de a contracara cu aceeași uh, intensitate, cu intensitatea optimă, uh, cazurile de erori care apar. Prin urmare, alegem, uh, ierarhizăm cumva acțiunile și, în rest, activitățile pe care le întreprindem uh, sunt uh, predefinite în funcție de gravitatea problemelor. Deci acolo unde sunt probleme mai grave, noi vom acționa. Vom face o evaluare și în funcție de asta vom <laughs> uh, lua o decizie. Adică vom uh, aborda mai întâi problemele mai importante sau mai relevante, ceea ce nu înseamnă, pe de altă parte, că nu ne sesizăm în alte cazuri. Fiindcă vă dați seama, respectarea implementării poate fi obținută acționând pe toate planurile. A fost menționată și neîncrederea în polițiști. Da, este o problemă care afectează nu doar poliția în ziua de azi, ci și administrația și spațiul public în general. Eu cred că putem contracara această realitate doar uh, mergând pe calea transparenței. Inclusiv uh, în ceea ce privește acest regulament. Să încercăm să obținem transparență la cel mai înalt nivel. Doar persoana care este informată cu privire la ce se întâmplă în spațiul public cu datele, poate avea încredere că nu se va face abuz de date. Este nefericit cazul în care există tot felul de clauze de excepție extinse la maximum, fără niciun fel de măsură de compensație la nevoie. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um, our proceedings are drawing... Mulțumesc foarte mult, ne apropiem de încheiere. Aș vrea să le mulțumesc uh, foarte mult deputaților din Parlamentele Naționale care au participat la dezbatere în această dimineață și în această după amiază. Mulțumim pentru uh, prezență, pentru participare și pentru uh, participare la discuție. Le mulțumim și invitațiilor noștri pentru informațiile foarte valoroase pe care le-au furnizat. Cred că um, E vorba de un act uh, legislativ de un nivel foarte înalt și reuniunea de astăzi vine în completarea acestuia. Vreau să le mulțumesc uh, foarte mult deputaților naționali și iată, unul dintre dumneavoastră, în mod foarte binevenit, este cel care închide această dezbatere. Acum îi voi da cuvântul uh, domnului Lombardi de la Parlamentul Spaniol care va uh, conclude această reuniune. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să mulțumesc președintelui și Comisiei Libe fericită pentru fericită inițiativă de a organiza această reuniune interparlamentară la nivel de comisii. În 10 zile, pe 25 mai, se va începe o nouă etapă în istoria protecției datelor în Europa. Se va încheia un proces care nu, adur, nu durează de doar 2 ani de când s-a aprobat regulamentul. Nu este un proces care s-a derulat doar în ultimii 5 ani, de când Comisia Europeană a prezentat în ianuarie 2012 propunerile de inițiativă legislativă pentru directivă și pentru regulament pe 25 mai 2018 se va încheia un proces care reunește mm, aproximativ 23 de ani de când s-a aprobat în 1995 Directiva Europeană privind protecția datelor. De atunci uh, a început uh, în materie o poveste de succes pentru Europa. Cu siguranță, foarte repede uh, s-au detectat uh, noi provocări și uh, puncte slabe care au avut de-a face cu apariția noilor tehnologii, cu lipsa de armonizare suficientă a norme, normelor europene, cu um, complicata și necesara perfecționare a normelor europene privind transferul internațional de date, Um, și cu căutarea coerenței. Această realitate nu poate fi și nu trebuie să fie uitată. Ea uh, s-a petrecut în același timp cu schimbările juridice și constituționale prin care a trecut Uniunea Europeană și mă refer la faptul că în anul 2000 la Nisa s-a prezentat Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, în care a fost recunoscut pentru prima dată dreptul fundamental la protecția datelor. Ca atare și tratatul de la Lisabona a incorporat acest drept fundamental cu uh, o valoare juridică egală cu celelalte norme constitutive ale Uniunii Europene. Aceste elemente nu uh, sunt străine de uh, evoluția care a avut loc și de uh, Uh, pasul pe care l-a făcut Comisia Europeană pentru a uh, prezenta în 2012 proiectul de regulament și directivă. Uh, cu trei ani mai târziu, acestea au culminat cu aprobarea noului regulament și directive. După o dezbatere uh, îndelungată și foarte dificilă, foarte intensă, care nu a fost scutită deloc de tensiuni provocate în special de fenomenul lobby-urilor, um, președintele uh, Comisiei Libe de atunci, um, profesorul Juan Fernando López Aguilar, um, a și scris cum Parlamentul European a cunoscut puține puncte în care lobby-urile au făcut atâta presiune uh, câtă s-a făcut în timpul lucrării la uh, pachetului de protecție a datelor. Acest pachet de protecție a datelor presupune un salt calitativ formidabil și presupune depășirea uh, punctelor slabe ale fostului cadru juridic, uh, dezvoltând acest drept fundamental uh, dezvoltat în Carta Drepturilor Fundamentale, în articolul 8, și pregătind instrumente juridice directiva și decizia, decizia 4, active în domeniul politic și judiciar. Regulamentul a venit să înlocuiască directiva. Uh, regulamentul mizează uh, pe o ambiție foarte mare și a presupus uh, de aceea introducerea unei noi strategii proactive, preventive, extrem de potente, um, um, care mizează pe privacy by default, by design, mă scuzați, și uh, pe uh, crearea unei uh, poziții de importanță foarte mare, cea delegatului pentru protecția datelor, ofițerului pentru protecția datelor. Și s-a introdus un nou regim de sancțiuni comun, se consolidează autoritățile naționale și europene care au răspunderi, care au competențe în domeniu și se uh, înființează, lucru pe care nu îl putem uh, uita, mecanisme eficiente de armonizare europeană a acestui nou normativ, acestui nou normativ. De asemenea, există noi uh, proceduri de asigurare a coerenței pentru a se realiza armonizarea europeană eficientă în fața tsunamiului tehnologic sau uh, notat în regulament garanții noi care afectează drepturi concrete, precum dreptul la copilărie, dreptul la transparență, la informație, dreptul la uitare, la a fi uitat. Dar am văzut că există încă preocupări latente pe care Uh, regulamentul uh, nu le-a risipit. Aceste preocupări uh, au de-a face cu adaptarea la legile naționale, legile naționale care trebuie să transpună regulamentul, um, chestiuni legate de prioritățile naționale și la asimetriile care continuă să existe la nivel național, în ciuda faptului că ne aflăm în fața unui instrument juridic nou, cum este regulamentul. Multe dintre țări au făcut derogări în legislațiile lor naționale, au recurs la derogări de la regulament în multe domenii. În special am um, um vorbit astăzi despre vârsta de consimțământ, vârsta la care minorii pot să-și acorde consimțământul. Uh, Trebuie ca regulamentul să poată fi interpretat la fel, să poată fi aplicat efectiv uh, și aceste lucruri uh, generează preocupări. Trebuie ca și uh, există preocupări legate și de impunerea sancțiunilor economice, de aplicarea celor prevăzute în regulament. Și acest lucru afectează procesarea datelor în multe domenii. La o sesiune anterioară de discuție am vorbit despre cercetare, despre biomedicină. Toate aceste preocupări au uh, suscitat și trebuie să suscite în continuare atenția uh, legiferatorilor la nivel național și european. Trebuie să dăm un răspuns uh, provocărilor și îndoielilor. Astăzi, cu 10 zile înainte de intrarea în aplicare a regulamentului, avem și motive de bucurie, de încântare și satisfacție. Pentru că Europa este și rămâne un punct de referință prin acest, uh, nou, această nouă legislație și își asumă rolul de lider în protecția drepturilor fundamentale. Uh, în special în ceea ce privește dreptul la protecția datelor și dreptul la viața privată. Această poziție de lider se traduce în uh, obligarea multinaționalelor americane uh, care se văd obligate să, să transpună în politicile lor standardele europene. Acest lucru se propagă în toate celelalte continente, în lumea întreagă, uh, unde se adoptă normative similare celei care va intra în vigoare în 10 zile. Se universalizează acest normativ. Nu suntem singuri în fața unei norme europene adaptabil, adaptabile statelor membre europene, ci în fața unei norme universale. Cred că trebuie și putem să ne simțim foarte mândri de acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Domnule Lombarte. colegi, vreau să vă spun astăzi uh, că astăzi a fost un prim pas către modernizarea sistemului de protecție a datelor, însă sunt în pregătire și alte acte uh, normative. Regulamentul e-privacy este unul dintre uh, Um, acestea și este important să păstrăm o strânsă legătură cu dumneavoastră la parlamentele naționale. Contribuțiile dumneavoastră au arătat că statele membre nu își vor, vor respecta termenul de uh, punere în aplicare. Dumneavoastră v-ați exprimat preocupările, vom monitoriza situația îndeaparte, vom face apel și la comisie să monitorizeze implementarea pachetului ca întreg. Astăzi ne-ați uh, fost foarte uh, de ajutor pentru că ați adus în discuție și ați evidențiat aceste neajunsuri. Comisia Libe și Parlamentul European vă mulțumesc, în special deputaților Parlamentelor Naționale, pentru contribuția lor excelentă adusă astăzi și le mulțumesc și celor care au luat cuvântul. Mulțumesc!